Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vous invite à prendre... Doamnelor și domnilor, dragi colegi, vă rog să vă ocupați locurile. Să începem uh, ședința celor două comisii, AFET, DV și Buget. În numele celor trei președinți doresc să vă urez bun venit. Bun venit membrilor Comisiei AFET Uh, suntem uh, la dumneavoastră acasă, dragi colegi. Uh, bun venit membrilor Comisiei pentru Dezvoltare și bun venit membrilor Comisiei pentru Bugete, care se reunesc pentru a treia oară cu toți împreună pentru a discuta despre crearea unui fond european pentru dezvoltare durabilă în cadrul planului extern de investiții. Doresc să mulțumesc Comisia FED pentru faptul că ne-a invitat în sala sa de ședință, aș dori să subliniez faptul că, în ciuda provocării deosebite pe care o constituie această procedură de lucru în comun ale celor trei uh, instituții, cei trei coraportări, domnul Cucan, reprezentat astăzi de doamna Mănescă, domnul Frunzulică și doamna Gardia Zapal, au reușit să coopereze bine și să uh, ne prezinte astăzi proiectul de raport. Ceilalți membri vor putea depune amendamente până vineri 24 martie și toate amendamentele vor fi votate pe 24 aprilie. Trebuie să subliniez faptul că Comisia pentru bugete se află într-o situație deosebită pentru că examinează în paralel de multe ori cu alte comisii parlamentare mai multe propuneri legislative strâns legate de Fondul European de Dezvoltare Durabilă extinderea Fondului European de Investiții Strategice, EFSI, care a inspirat acest nou fond pentru dezvoltare durabilă, extinderea mandatului extern al Băncii Europene de Investiții, care împreună cu Fondul de Dezvoltare Durabilă este un element al planului Comisiei, revizuirea regulamentului financiar care, printre alte măsuri, prevede pentru după 2020 un fond comun de provizioane cu garanții și toate instrumentele și garanțiile financiare ale Uniunii și Um, se adaugă, deci, acest fond pentru dezvoltare durabilă care face parte din garanția de instrumente conexe bugetului european. Trebuie să facem ordine această garanție pentru, galaxie pentru a asigura coerența, complementaritatea, ameliorând în același timp vizibilitatea bugetului și uh, apărând prerogativele autorității bugetare și a colegiuitorilor. Acestea fiind spuse, voi da cuvântul colegilor mei, președinte comisii, poate mai întâi doamnei Linda McCavan. Mulțumesc. Eu nu voi spune nimic, e destul de târziu. Îi vom asculta pe coraportori și apoi vom avea puțin timp pentru discuție. Monsieur, le, Monsieur Anders Wittisen. Domnul Anders Wittisen. În numele Comisiei pentru Afaceri Externe doresc să vă urez tuturor bun venit la această a treia reuniune comună pe subiectul Fondului European pentru Dezvoltare Durabilă. După schimbul de opinie cu comisii și serviciul uh, extern uh, și actori interesați, vom uh, um, dezbate acum proiectul de raport al celor troi coraportori. Fondul European pentru Dezvoltare Durabilă este un element cheie a planului de investiții externe pentru a uh, stimula investiții în Africa și vecinătatea UE și a uh, um, aborda cauzele migrației. Obiectivul este să facem față presiunilor migratorii. Fondul de dezvoltare durabilă are obiectivul de a oferi o cale inovantă de a acționa pe teren și se concentrează pe dezvoltarea sectorului privat. Deci ne bucurăm de asta. Trebuie să, asigurăm, să ne asigurăm că oferă o adevărată valoare adăugată celorlalte instrumente pe care le are la dispoziție Uniunea Europeană. Așteptăm prezentarea coraportorilor în abordarea lor în modific- și abordărilor în modificarea propunerii Comisiei. Începem cu cei, doi, cu cei trei coraportori care au cooperat foarte bine Două comisii mari și o comisie mai mică au cooperat. Dau cuvântul mai întâi doamnei Mănescu, care le reprezintă pe domnul Cucan. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi citi notele domnului Cucan, care își cere scuze pentru absență. Raportorul se bucură de una cooperare cu coraportorii din celelalte comisii în pregătirea proiectului de aviz. În numele Comisiei AFET dorește să sublinieze obiectivul comun de a se crea un instrument uh, financiar pentru a stimula investițiile din sectorul privat în Africa și în vecinătate, uh, să promoveze dezvoltarea socioeconomică și abordează unele dintre cauzele migrației. Subliniază faptul că principala preocupare este stimularea dezvoltării sectorul, în sectorul privat, mai ales în țările cele mai puțin dezvoltate, pentru atingerea acest obiectiv avem nevoie de toți cei trei, ca cei trei piloni al planului de investiții externe să funcționeze împreună și pot avea succes doar dacă oferim expertiza noastră, asistența tehnică în ameliorarea climatului de investiții în țările partenere. Garanția în cadrul Fondului pentru Dezvoltare Durabilă este noua eh, componentă financiară a acestui plan de investiții. Ambiția este să desvenim eh, instrumentele existente sprijinind modele de finanțare din sectorul privat. Fondul de Dezvoltare Durabilă trebuie să sprijine eh, investiții în domenii în care alte instrumente financiare nu reușesc să pătrundă, trebuie să aplicăm principiul adiționalității care este esențial în acest uh, instrument. Instrumentul trebuie să permite identificarea unor proiecte de investiții în diferite sectoare în țările în curs de dezvoltare și să direcționeze garanțiile financiare spre operațiunile cu risc ridicat. Ambiția este să atragem și investiții private pentru astfel de operațiuni. Pentru a face acest lucru avem nevoie de flexibilitate, deschidere și cooperare uh, eficientă cu instituțiile financiare internaționale naționale și o direcție politică clară. De aceea, în proiectul de raport am încercat să consolidăm structura de guvernanță a Fondului pentru Dezvoltare Durabilă, să ameliorăm rolul Parlamentului și criteriile de eligibilitate și de, și, uh, de verificare. Noul instrument uh, va fi unul de succes dacă nu îi acordăm prea multe priorități. Nu trebuie să uităm că noi creăm un uh, instrument care trebuie să stimuleze creșterea în sectorul privat, contribuind astfel la creșterea socioeconomică în țările în curs de dezvoltare. Este un exercițiu ambițios pe termen lung, de aceea este important să stabilim obiective clare și priorități încă de la început. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Mulțumesc, domnul Frunzulică. Thank you very much, Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. A fost un privilegiu să cooperez cu cei doi colegi de la AFET și de la bugete și doresc să vă spun că sunt mulțumit de rezultat, de raportul pe care l-am elaborat. Principalele preocupări eh, de la DEVE, cum ar fi includerea eh, criteriilor DAC, Um, sau uh, a obiectivelor de dezvoltare, drepturile sociale, calitatea de gen și așa mai departe au fost luate în considerare. Vom depune câteva amendamente pentru ca poziția noastră să se reflecte mai clar. Este important să subliniem faptul că principalul obiectiv al acestui fond este eradicarea sărăciei și reducerea inegalităților. De și astfel ne va permite să abordăm cauzele presiunilor migratorii. De aceea este fundamental ca adiționalitatea prin acest fond să ducă la investiții în țările mai puțin dezvoltate și în statele fragile. Este important de asemenea uh, ca partea de finanțare pentru energiile regenerabile, pentru schimbările climatice, pentru eficiența energetică trebuie să crească pentru a ne reflecta uh, angajamentele de la Paris. E important să subliniem rolul delegaților UE, care vor fi cele care vor oferi informații și acces la acest fond vor avea con, uh, contacte cu întreprinderile mici și mijlocii și micro-întreprinderi uh, în țări în care accesul la finanțare este foarte dificil. Trebuie să subliniem rolul uh, adunării parlamentare UACP pentru a um, oferi un element de responsabilitate cetățenilor europeni și țărilor partenere. Aș dori de asemenea să se spună clar în raport că fond, din acest fond nu se va sprijini, nu se va finanța operațiuni de investiții în uh, sectorul uh, apărării sau armamentului, că nu se va sprijini energiile um, nedurabile, inclusiv energia nucleară, se va aplica uh, Convenția Organizației Internaționale a Muncii și nici nu vor duce la deplasări de populație. Nici nu vor avea Uh, efecte negative asupra siguranței alimentare populației din țările partenere. Aș dori să mulțumesc încă o dată tuturor și aștept uh, cu și voi, lucra în continuare cu plăcere cu colegii mei la acest dosar foarte important. Mulțumesc, are cuvântul acum doamna Gardia Saval. Eh, Comitetului pentru Bugete. Da, mulțumesc foarte mult, doamna președinte, pentru că, foarte pe scurt, uh, putem să subliniem colaborarea um, deosebită pe care am avut-o cu toți colegii. Nu am rămas multă de spus față de cele spuse de ei, doar câteva comentarii generale în ceea ce privește spiritul în care noi am colaborat pentru acest raport. După cum puteți vedea, Uh, suntem destul de acord cu propunerea făcută de comisie. Ceea ce am considerat noi este că în anumite părți ale propunerii trebuia să intrăm un pic mai în detaliu și să venim cu niște precizări care nouă ni se păreau că lipseau totuși din text. Obiectivul nostru este unul foarte clar. Vrem să întărim investițiile în țările din jurul uh, Uniunii Europene, în uh, Sud, în Africa, înspre Est și în acest sens vrem să utilizăm o parte din bugetul european ca și garanție, tocmai pentru a uh, activa aceste investiții și datorită acestor garanții vom putea reduce teama de risc. Aici avem trei piloni care intervin în cadrul Fondului European de Dezvoltare Durabilă. Acesta este doar un pilon, însă al doilea și al treilea pilon au exact o, o importanță egală, deși nu fac parte în mod strict din regulamentul la care am lucrat noi. Dar facem trimitere la acest al doilea pilon și al treilea pilon. În propunerile primite de la comisie și pe care am dorit să le uh, completăm și să le precizăm, am vorbit despre definiția adiționalității. Uh, pentru că inițial definiția era cam generală și am vrut să menținem două linii clare în această definiție. Mai întâi, criteriile de dezvoltare durabilă și, pe de altă parte, criteriul de risc. Aceste două componente sunt cele care ne vor demonstra dacă într-adevăr există adiționalitate sau nu prin acest Fond European de Dezvoltare Durabilă. De asemenea, am vrut să intrăm mai în detaliu și în ceea ce privește definirea obiectivelor, cele care țin de politici și care sunt tipurile de instrumente ce vor fi utilizate. De asemenea, am vrut să detaliem un pic mai mult tot ceea ce ține de guvernanță, acel strategic board. Și am lucrat de asemenea foarte mult și la articolul 8 cel în care se vorbește despre criteriile de eligibilitate pentru aceste garanții. Nouă ni se pare că până în prezent era vorba de o declarație cam generală, dar trebuie să precizăm acum politicile, instrumentele, obiectivele și noi am adăugat și acea tabelă de marcaj care a uh, fost inspirată din munca noastră desfășurată împreună cu uh, Comisia Econ pe um, subiectul EFSI. Și ni s-a părut că era o idee bună să o introducem și aici această tabelă de marcaj. Apoi am precizat de asemenea totul, tot ce ține de evaluare, de auditare, uh, mi-am referit la adiționalitate, impactul pe care sperăm să-l obținem prin aceste proiecte ce vor fi finanțate prin Fondul European de Dezvoltare Durabilă. Și, evident, am mai cizelat formularea și în ceea ce privește jurisdicțiile care nu doresc să coopereze cu toții suntem de acord în ceea ce privește substanța uh, com, propunerii comisiei și singurul lucru pe care am dorit să-l facem este pur și simplu să îmbunătățim textul. Și acum ceea ce este important este să ascultăm contribuțiile din partea tuturor deputatelor și deputaților care cu siguranță vor intra mai în detaliu. Mulțumesc! Thank you very much. Three, three reporters. Mulțumesc celor trei raportori. Și acum Dau cuvântul colegilor raportori din umbră din celelalte grupuri. Mai întâi are cuvântul doamna Hautala de la Versi. Mulțumesc, doamnă președinte. Pe scurt, Există multe convergențe între cele trei comisii și între cei trei raportori. Încet, încet s-au apropiat în aceste săptămâni și luni în care am lucrat la acest text. Deci mulțumesc pentru exercițiul comun. Cred că a devenit foarte clar că Trebuie să evaluăm acest fond în strânsă legătură cu celelalte, ceilalți pilone ai planului de investiții externe. S-a subliniat nevoia de dialog la nivel de politici și importanța asistenței tehnice, care nu este mult mai mult decât strict tehnică. Deci, putem acum să oferim un instrument inovant pentru dezvoltare, un, instru- un instrument care se încadrează în obiectivele noastre de dezvoltare, mai ales uh, Eh, elementul de garanție poate să fie foarte, foarte util. Am câteva întrebări eh, pentru comisie. Ni s-a spus că există rapoarte în legătură cu instrumentele de blending și că s-ar părea că aceste instrumente nu funcționează foarte bine, nu se obțin rezultate foarte bune. Ce ne puteți spune despre aceste rapoarte? În al doilea rând, veți accepta propunerile raportorilor de, pentru a se asigura o adiționalitate reală în finanțare? Și în al treilea rând, doreți să spuneți ceva în legătură cu destinatarii acestui fond, uh, doar instituții europene sau și alte tipuri de organizații? Mulțumesc pentru întrebări. Vom cere comisiei să răspundă mai târziu. Are cuvântul acum doamna Iatenmachi. Mulțumesc, dragi colegi. Așa cum s-a spus deja, schimbările climatice sunt una dintre cauzele de bază ale migrației. Din păcate, ne vom confrunta cu această cauză a migrației și a, cu efectele sale și pe viitor. De aceea, pentru mine e foarte greu de înțeles de ce acest tip de migrație nu este mai sus undeva în rândul priorităților Comisiei pentru acest instrument. Vă voi da un exemplu. Siria. Schimbările climatice sunt una dintre cauzele migrației de acolo. Într-adevăr, războiul este principala cauză, dar, dincolo de război, foamea i-a gonit pe oameni din casele lor. Un alt element sunt banii. Este greu să înțelegem faptul că Comisia propune că doar 20% din fondul pentru dezvoltare durabilă să uh, Uh, fie bani pentru schimbările climatice. Banca Europeană de Investiții are un obiectiv de 33%. Eu aș dori ca obiectivul nostru să fie același, 35%. În al treilea rând, se vor, se, va lua, se vor lua fonduri de la politica de vecinătate. Poare logic, dar știm că deja astăzi această politică este subfinanțată. Deci, aș dori să întreb dacă e, po- e posibil, n-ar fi posibil să luăm fonduri de la extindere, de la acel instrument, pentru că astăzi știu că și această politică este importantă, dar deocamdată nu se întâmplă nimic, având în vedere situația din Turcia și situația în general. Iată ce am vrut să spun. Mulțumesc. Madame Lösing. Um, are cuvântul, doamna. Mulțumesc, doamna Lösing, are cuvântul, da? vreau să mă refer acum în detaliu la toate aspectele acestui fond. Un uh, punct. pentru că atunci când am redactat avizul meu în AFET, în ceea ce privește rolul asistenței pentru dezvoltare, m-am întâlnit cu nenumărate ONG-uri care mi-au confirmat că Multe dintre aceste fonduri ajung până la urmă la firme din UE sau uh, la experți și nu rămân în economia țărilor cărora le este destinată. Este vorba de 61% din uh, ajutorul pentru dezvoltare care revine pe această cale înapoi în țările donatoare. Acum vorbim aici despre un fond de garanție Până la urmă, se spune că este vorba de consolidarea sectorului privat în țările beneficiare, dar mă întreb în ce măsură sunt într-adevăr stimulate aceste sectoare în țările de destinație sau respectiv ce mecanisme putem găsi. Mă gândesc și la ce amendamente să înaintăm pentru a găsi mecanismele care să oprească acest, uh, această revenire înapoi a fondurilor. Deci ca să nu propagăm în continuare un astfel de model de afaceri. Ceea ce ar duce doar la stimularea sectorului privat din țările donatoare și nu la stimularea economiei din uh, țările beneficiare. Important în acest sens mi se pare și sublinierea aspectului de ajutor prin propriile puteri. Deci în acest uh, context se încadrează alfabetizarea astfel încât oamenii să devină mai independenți. Și apoi, sigur, se mai pune și întrebarea în ce măsură și prin acordurile comerciale stimulăm uh, o politică corectă și nu cred că ar trebui să ne bazăm prea mult pe susținerea din partea sectorului privat în acest sens. Mulțumesc, domnul Ponga, mă rog. președinte. Mulțumesc, domnule, doamna președinte. Vreau să mulțumesc tuturor uh, coraportorilor pentru munca depusă și pot să vă spun că pe acest proiect sunt de acord cu poziția exprimată de raportori. Cu toate acestea, voi înainta câteva amendamente, tocmai pentru a aminti câteva aspecte. Mai întâi, principiul preferinței europene în punerea în aplicare a Fondului European de Dezvoltare Durabilă și un al doilea amendament uh, e referitor la nevoia de a avea un acord cadru între Comisia Europeană și BEI pentru a putea asocia agențiile pentru dezvoltare din statele membre. Și un al treilea punct și ultimul se referă la nevoia de a răspunde la obiectivele de dezvoltare durabilă și la principiul de eficiență al ajutorului acordat. Mulțumesc! Charles Görens, Charles. Oui, madame. Charles Görens. Mulțumesc, doamna președinte. Fondul acesta de investiție e de, de excelentă și de altfel chiar m-am gândit de ce nu ne-a venit ideea asta mai devreme, pentru că dacă merge bine, atunci avem garanții și dacă investițiile dau roade, atunci nu retragem garanția. Deci, în fond, nici nu trebuie să uh, avansăm acele sume. Deci, sumele investite, dacă e să pariem pe viitor, pe investițiile ce vor fi făcute, și anume că e vorba de investiții inteligente, atunci e clar că vom putea să facem multe lucruri cu puține mijloace. Apoi, un alt avantaj al acestui fond. Inversăm fluxurile financiare, pentru că încurajăm investițiile făcute de către investitori europeni, evident, făcând în așa fel încât banii care de multe ori părăsesc țările în curs de dezvoltare pentru a veni la noi să fie compensați prin investițiile care se fac acolo, loco. Se creează locuri de muncă și astfel, evident, investitorii pot să se mobilizeze. Statul nu poate să facă tot, comisia nu poate să facă absolut tot, dar există fonduri în sectorul privat, există uh, bani în Africa. Partenerii Uniunii Europene vor fi și băncile comerciale la fața locului, Banca Europeană de Investiții. Sunt extrem de utile pentru că situația în ceea ce privește creditarea nu e întotdeauna la fel cu cea de la noi. Dacă noi avem o criză de lichiditate, asta nu înseamnă că și țările africane au o criză de lichiditate. Sunt 12 țări care au fonduri, au fonduri suverane și deci există rezerve care pot fi mobilizate. Din aceste motive, mi se pare că e o idee foarte bună. Al doilea aspect, eligibilitatea. Criteriile ce trebuie să fie respectate, așa cum au fost ele redactate de Comitetul pentru Dezvoltare din partea OCDE. Aici n-am nicio temere, pentru că banii investiți în acest fond se vor face în măsura în care uh, plecăm de la principiul că o investiție nu este întotdeauna una de succes, ea poate să dea greș. Dar, după părerea mea, sistemul acesta investițional este mult mai bun decât un simplu sistem de datorii, pentru că multe datorii contractate de țările în curs de dezvoltare, a căror anulare ulterior duce la o înscriere în uh, conturile anuale ale unui stat, Uh, devine eligibilă ca și uh, datorie publică pentru dezvoltare. Ori, de multe ori, de fapt, banii n-au făcut decât să tranziteze în uh, cuferile statului pentru a umple niște buzunare, mă rog, nu cele care trebuie. De aceea, trebuie să relativizăm și eligibilitatea aceasta, în principiu, nu pune probleme. Vă rog, aceste criterii nu pun probleme. Și un al treilea aspect. Un lucru la care m-am gândit – în felul următor. Țările care au nevoile cele mai mari de investiții sunt cele mai puțin favorabile pentru a-și atrage acele investiții de care au nevoie. Și tocmai în acest sens garanția poate interveni. Dar există regiuni în care chiar și cu garanții nu poți să faci nimic. Deci, acest demers, care e un demers mai degrabă tehnic sau tehnocrat, are nevoie de un leadership politic puternic și aceasta este și întrebarea pe care vreau să o adresez comisiei. Mă întreb, oare n-ar fi bine să avem și o listă a măsurilor însoțitoare care ar putea fi susceptibile să ducă la roade uh, în urma investițiilor. Măsuri însoțitoare, la ce mă refer? Există țări în care guvernanța e de așa natură încât niciun investitor nu și-ar asuma riscul să meargă acolo și să investească. Oare am putea să negociem cu aceste țări? Acolo unde riscul e permanent și mult prea important pentru a fi în măsură să facă apel la un sistem de garanții, oare n-am putea să facem așa cum am făcut în anii 70-80 în Europa, chiar și în Belgia, să avem zone speciale de investiții, securizate, care fac obiectul unei înțelegeri unei înțelegeri între diferite instituții, în așa fel încât investiția să fie protejată. Deci aici e nevoie de un acord specific care ulterior a, va avea o consecință favorabilă asupra dezvoltării țării respective. De aceea, iată, cred că acestea erau cele câteva puncte pe care vreau să le subliniez și așa cum am spus încă de la bun început, e clar, s-a vorbit despre o adevărată galaxie de posturi externe uh, și uh, lipite de uh, bugetul european, alimentate de Uniunea Europeană, dar și de statele membre și care pun o problemă de control, de trasabilitate. Acum, dacă venim cu leadership politic demn de acest nume, deja vom avea un risc mai redus ca aceste fonduri să o ia razna. De aceea cred eu că ne putem aștepta ca și Comisia să vină cu o structură foarte solidă și să existe acel leadership politic de care e nevoie. Mulțumesc și în ultimul rând, domnul Frunzulică, încă o dată, dar de data asta numele doamnei Soran post. Da, mulțumesc. Colega noastră vizitează Geneva ca parte a delegației DROA și m-a rugat să-i prezint uh, poziția. Spune că uh, în raportul existent uh, principalele chestiuni importante pentru și democrați au fost deja menționate. În calitate de raportor în umbră este um, important că să facem referire la articolul 21 din tratate, pentru că este important pentru susținerea democrației, păcii, statului de drept, pentru ca unice măsuri pentru a preveni conflicte și a consolida securitatea. Toate aceste elemente sunt cruciale dar uh, până la urmă acțiunea are succes doar dacă abordăm rădăcinile presiunilor migratoare. Ne reamintește de asemenea că migrația în stare nu este o problemă. Oamenii ar trebui să fie în măsură să se miște între țări dacă doresc, dar nu trebuie să fie forțat să migreze datorită lipsei de oportunități pentru viață. De aceea, Doamna Post subliniază că acest fond trebuie să fie un instrument pentru asigurarea statului de drept, drepturilor fundamentale, egalității de gen și așa mai departe. Alte chestiuni menționate se referă la implicarea organizațiilor uh, neguvernamentale și la transparența proceselor. De asemenea, doamna Post va veni cu câteva amendamente. Trimiterea la articolul 21 este bună, dar din păcate nu este suficientă din experiența altor fonduri, ca de pildă cea pentru uh, fondul Banca Europeană de Investiții, că această trimitere la articolul 21 nu înseamnă în mod necesar că se și face o evaluare a impactului pentru care vizează drepturile fundamentale. Comisia, în cooperare cu SAE, trebuie să creeze un cadru și o metodologie pentru evaluarea conformității efective cu articolul 21. Aspectul de gen este menționat în raport, însă ar fi benefic ca acest uh, aspect să fie mai mult subliniat. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Uh, trecem acum la intervenția comisiei. Începem cu Digi Nier, doamna Martinova. Vă rog, două minute și jumătate fiecare, pentru că, vedeți, uh, nu avem timp. Trei vorbitori din partea comisiei, dar fiecare doar câte două minute jumate. Da, vom încerca să fim telegrafici. Catarina Maternova din partea Diginir. În primul rând, aș dori să mulțumesc Parlamentului European pentru uh, viteza și abordarea constructivă, în special cu trei comisii implicate. Am încercat să susținem uh, acest demers cât se poate de mult prin întâlniri de ordin tehnic. <clears throat> Vrem să existe un sistem simplificat pentru extinderea acestui fond și către alte țări. Vă mulțumim pentru, acesta, pentru acest amendament. De asemenea, Um, apreciem formularea dumneavoastră cu privire la adiționalitate și precizarea pe care o faceți. Discuțiile noastre cu operatorii din sectorul privat au arătat că ar putea fi într-adevăr un instrument care schimbă jocul la fața locului. Apreciez comentariile domnului Görens. Da, e ceva la ce ne-am fi putut gândi înainte, dar haideți să profităm de ocazie acum, în special cu mandatul că în uh, dezvoltare trebuie să mergem de la miliarde la trilioane și singura manieră de a face acest lucru este prin atragerea sectorului privat. Deci s-ar putea să se schimbe regulile în acest joc și cred că trebuie să existe și măsuri de acompaniere, fără de care nu poate exista un flux de lucru Uh, pentru proiecte suficient de bine pregătite care să fie finanțate. De aceea, pilonul 2, asistența tehnică pentru elaborarea de proiecte și pilonul 3, climat investițional și politici mai de ansamblu, sunt de asemenea importante. Ele, din punct de vedere tehnic, nu fac parte din legislație, dar în contextul global sunt foarte importante. Acum, vorbind despre sectorul privat, am pleda pentru Flexibilitate. Considerăm că criteriile de eligibilitate în care includem orice aspect care ne e drag, poate nu e salutar, pentru că iată avem nevoie de un instrument în care vrem să angajăm și sectorul privat și acest lucru ar putea contraveni oarecum dorinței de a avea prea multe anexe și prea multe orientări și prea multă hârțogărie de urmat, pentru că acest lucru ar putea îndepărta oarecum operatorii din sectorul privat și Același lucru se aplică și în cazul tabloului de bord. În cazul EFSI acest lucru se putea aplica pentru că era un instrument financiar gestionat de o instituție, dar aici, fiind vorba de mulți jucători și cu un uh, mediu de politici foarte diferit și cu necesitatea de a lucra și cu pilonii 2 și 3, este mai greu de a limita toate um, lucrurile doar la cifre pe care se putem include un astfel de tablou de bord. Deci apelez aici la înțelegerea dumneavoastră și încă două aspecte și colegii mei vor răspunde la întrebări. În ceea ce privește preferința UE, după cum știți, propunerea comisiei a fost una deschisă. Anumite preferințe au ajuns acolo datorită deliberărilor Consiliului. Noi am vrut ca toate um, să există o deschidere pentru toți actorii și când uh, vorbim despre țările afectate de violență, de conflicte, nu există prea mulți jucători, de aceea trebuie să includem pe toată lumea. Și discuția uh, se uh, și de la nivelul Consiliului uh, um, arată, punctează de fapt în aceeași direcție. Tot din partea Comisiei Europene. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc celor trei raportori. Eu mă alătur Caterinei și vreau să vă mulțumesc pentru îmbunătățirile pe care le-ați adus și pentru eforturile pe care le faceți. Aș dori să abordez câteva dintre întrebările formulate. Raporturile cu privire la blending, la acest amestec de instrumente. ele nu sunt un aspect negativ, ci din potrivă, după șapte-opt ani, de când folosim acest lucru, iată, mergem și trecem la altă viteză. Adiționalitatea este cheie. Mulți dintre dumneavoastră ați spus că trebuie să mergem în acele zone unde investițiile uh, nu au loc, unde acestea sunt dificil de realizat. Tocmai acesta este scopul planului de investiții. Și în anumite situații, într-adevăr, nici cele mai bune stimulente și nici cele mai multe pregătiri nu vor duce până la urmă la investiții în acele zone. Dar acest lucru nu înseamnă că nu trebuie să încercăm. Și avem nevoie de măsurile de însoțire menționate și domnul Görens, care sunt fundamentale. De aceea planul este pe trei pilon, nu doar partea de finanțare, inginerie, ci și aspectele economice și politice. Și evident că există și pilonul pentru dezvoltare și dialog cu guvernele, nu doar pe economie, dar și alte chestiuni, justiție, stat de drept, corupție. Deci dialogul politic Aspectele politice ale acestui dialog sunt la fel de importante ca și cele financiare. Și este nevoie, până la urmă, de aspecte politice, politica pentru aspectele de dezvoltare și structura financiară. Acestea este, um, sunt cele trei competențe de care trebuie să beneficiezi. Comisia caută soluții, de pildă, în ceea ce privește zone speciale de investiții nu mai există o soluție uh, pentru toate problemele, dar <clears throat> această geometrie variabilă și dialogul ne vor permite să mergem mai departe. Vreau să închei prin a spune că, într-adevăr, structura politică care va gestiona acest plan de investiții este însă și asigurarea că se vor respecta obiectivele politice. Și noi uh, vom încerca să generăm această adiționalitate pentru proiecte în zone dificile și avem nevoie de toți actorii, începând de la BEI, dar cu deschidere către toți actorii europeni și mai mult. Acolo unde actorii europeni putea veni, veni cu suficiente propuneri pentru a depăși uh, sau a, a satisface necesar de investiții, sigur că putem uh, să cooptăm participarea și altor parteneri. Domnul Filiberto Aceianu din partea SAE. Mulțumesc, doamnă președinte. Colegii de la Comisie au spus aproape totul. Vreau să subliniez două lucruri. Sub... Apreciem foarte mult uh, multe din amendamentele și comentariile pe care le-ați făcut astăzi, care vizează uh, faptul că acest instrument trebuie să fie unul care să se adreseze țărilor celor mai puțin dezvoltate, țărilor fragile și să fie un mecanism cu aceste ferestre speciale de dezvoltare pentru a atrage investiții acolo unde de regulă investițiile nu merg. Sigur că regulamentul nu poate fi foarte prescriptiv în această privință, însă obiectivul există, trebuie um, urmărit și trebuie operaționalizat în definiția acestor ferestre de oportunitate. În al doilea rând, cred că trebuie salutată și propunerea dumneavoastră de a întări aspectele legate de o conduită investițională uh, responsabilă, respectarea drepturilor omului și a convențiilor și linilor directoare existente, pentru că este vorba de promovarea dezvoltării sustenabile și a unei dezvoltări care să fie aducătoare de progres și în domeniul social și politic. Și la fel de importantă este și gestiunea politică a acestor instrumente de către delegațiile UE și de către instituțiile noastre. Și un ultim punct. S-a spus că există riscul ca resursele să nu ajungă în țările beneficiare, ci să se reîntoarcă în uh, Europa la actorii implicați. Nu asta este sensul, dar totuși există un element de diplomație economică în acest plan de investiții unde putem oferi ocazii pentru proiecte de dezvoltare durabilă în țări în curs de dezvoltare, dar și oportunități de afaceri pentru de creare de locuri de muncă și pentru propriile firme. Dacă m-aș referi, de pildă, doar la sectorul economiei verzi, unde firmele europene pot avea un rol de lider. 24 martie la prânz este termenul de punere a amendamentului, iar acum îi voi da din nou cuvântul domnului Tartui. Mulțumesc, doamna președinte. Dispozitivul acesta mi se pare o pârghie de dezvoltare foarte eficientă și o contribuție importantă pentru a pune capăt migrației de la, încă de la rădăcină. Și mi se pare că e bine faptul că și Comisia și Consiliul să fie în măsură să formuleze în mod global ambiția politică în funcție de care un astfel de instrument va fi mobilizat. Pentru că avem diferite instrumente pe care le-am evocat chiar azi dimineață în Comisia pentru Bugete bine și frumos, interesant, însă nu e prea vizibil și lizibil pentru cetățenii europeni. Ori europenii vor să discutăm cu ei, să înțeleagă exact cum Uniunea Europeană dorește să vină cu răspunsuri concrete față de îngrijorările lor uh, și fluxurile migratorii, primirea refugiaților, iată, astfel de contribuții mi se par excelente. Dar dacă nu există decât o contribuție uh, financiară sub forma unor garanții de împrumuturi, uh, nu e suficient. Ar mai trebui să existe și mijloace umane pe teren uh, în domeniul cooperării și ar fi păcat ca Uniunea Europeană să comunice doar pe un singur instrument financiar fără a preciza viziunea sa globală și celelalte mijloace pe care dorește să le pună la dispoziția țărilor pe care dorește să le ajute, în așa fel încât să-și atingă pe deplin obiectivele. Mulțumesc, dragi colegi, putem încheia această ședință. Mulțumim interpreților pentru timpul suplimentar acordat. Mulțumim și noi, doamne interprete, uh, domnule președinte.